Okay, colleagues, can we can we begin? Stimați colegi, putem să începem? În primul rând, scuze pentru Bernd, președintele. Eu, pentru că sunt cel mai în vârstă membru prezent, voi prezida reuniunea în primul rând, în legătură cu adoptarea ordinii de zi, am două propuneri. Verzii au solicitat amânarea punctului 16. Dacă nu există obiecții, putem să-l amânăm. Conservatorii însă ne-au solicitat să amânăm voturile și este un pic mai problematic pentru că agenda este disponibilă din 28 octombrie, solicitarea a venit doar ieri punctul 9 ă, pe concurență, la punctul 9 pe concurență ne pierdem dreptul de a, de a emite un aviz. Trebuie însă să votăm în legătură cu această solicitare. Vă propun să o facem chiar acum. Susține cineva amânarea voturilor? Împotrivă? Cine este împotriva amânării voturilor? Abțineri? se respinge în mod foarte clar. Foarte bine. Alte comentarii pe ordinea de zi. Îți presupun că este adoptată, așadar cu o schimbare. Procesul verbal al reuniunii din 15 octombrie este disponibil. se consideră că sunt adoptate aceste procese verbale. Punctul 3, comunicările președintelor, președintelui. Comunicările de obicei, obișnuite, reuniunea noastră se transmite pe internet și interpreții vă roagă să vorbiți în mod, în ritm normal, nu foarte repede. Daniel? Domnule președinte, Aș vrea să mă refer astăzi la o chestiune și aș aprecia dacă putem uh, să discutăm și în următoarea reuniune a coordonatorilor, când va fi prezent și președintele. Săptămâna viitoare avem o conferință. Uh, am avut săptămâna trecută o conferință despre CETA și protecția investitorilor și aș vrea uh, să Uh, discutăm despre faptul că unii membri au impresia că președintele nu reprezintă întotdeauna major, opinia majorității sau a Parlamentului și ar trebui să discutăm despre felul în care am putea evita genul acesta de neînțelegeri. Deci, dacă se poate, aș aprecia să discutăm acest lucru în uh, reuniunile următoare. Și, de asemenea, cum uh, transport toate aceste lucruri și în presă. Mulțumesc. Thanks. The chairman, of course, has a fine group. Mulțumim. Sunt sigur că discuția va avea loc la următoarea reuniune a coordonatorilor. Avem doar o comunicare a președintelui în ceea ce privește excepțiile, excepția pentru serviciile de ce a existat o notificare pentru aceste, aceste excepții pentru servicii pentru statele cel mai puțin dezvoltate, LDC-urile Uh, pentru a respecta angajamentele de la conferința ministerială de la Bali. În ceea ce privește trialogurile actuale, nu au existat trialoguri până de la ultima noastră reuniune, deci nu avem anunțuri. Așadar, ajungem la primele puncte, uh, punctele 5 și 6, pe care le tratăm împreună mecanismul de garantare pentru Moldova și mecanismul de uh, asemănător pentru Georgia. Regulamentul propus este de a stabili asemenea uh, garanții în acordurile de asociere. dau prim, cuvântul în primul rând domnului Schulz în, în legătură cu Moldova și domnul Landsberg în legătură cu Georgia. Domnule Schulz. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi, dați-mi voie să uh, încep cu o remarcă dincolo de, dincolo de aspectele comerciale. Vorbim aici de o clauză de uh, salvagardare în legătură cu prezența teroristă uh, în Moldova. Chiar luna trecută, la Comisia AFET, am avut un schimb de opinii în legătură cu situația actuală din Republica Moldova cu președintele Parlamentului și chiar el a subliniat că Moldova trebuie să facă uh, totul pentru a depăși situația critică prin care trece țara din punct de vedere social și politic este nevoie de reforme necesare pentru a aduce înainte uh, statul, uh, pentru a lupta împotriva corupției și pentru a remedia lipsa de pierderea impulsului în dezvoltarea generală a statului. A fost un aspect cheie care a fost subliniat și de alți colegi din Parlamentul Euro- European că trebuie să intensificăm cooperarea între diverse, forțe politice din uh, țară și în ceea ce privește implementarea tratatului aprofundat uh, de schimb și de, de liber schimb este că ambele state trebuie să se gândească la um, impactul acestor reforme asupra economiei în interesul cetățenilor și al dezvoltării prospere în, pentru a susține tinerii și a crea locuri de muncă. Ieri, când comunic, comunicarea Comisiei în legătură cu o nouă abordare către politica de vecinătate a Uniunii, Comisia a subliniat că trebuie să facem totul pentru a găsi noi modalități pentru a îmbunătăți situația din statele învecinate dacă vrem să nu să evităm presiuni suplimentare asupra statelor membre și avem o nouă abordare de parteneriat. Acordul de asociere cu Moldova, ca și majoritatea acordurilor noastre comerciale, include și acest aspect, această clauză de salvgardare bilaterală. Prin acest instrument, preferințele pot să fie uh, suspendate temporar dacă aplicarea ar putea să ducă la afectarea semnificativă a importurilor și uh, ar duce la afectarea industriei interne ale părții importatoare. De aceea, aceste clauze fac parte din pachetul general. Mai mult, acordul include și un mecanism de anticircumvenție a anumitor uh, rat, preferințe tarifare atunci când se depășește, depășește un anumit prag fără o justificare a originii. Parlamentul și Consiliul trebuie să transpună aceste instrumente în legislația comunitară pentru a se um, respecta clauza de salvgardare. Regulamentul propus pune în practică um, aceste măsuri uh, pe care Parlamentul le-a adoptat deja în 2014. Adoptarea pro- regulamentului propus este necesară pentru a consolida aplicarea acestui acord și pentru a-i proteja pe producători, dacă este necesar. Propunerea Comisiei se bazează în mare parte pe o, un regulament de implementare comparabil care a fost uh, convenit între legiuitori Eh, în alte acorduri cu Corea de Sud, Peru. Eh, mecanismul de salvgardare este unul important pentru a asigura dezvoltarea economică în Uniunea Europeană și pentru a asigura prosperitatea ambilor parteneri. Există și o uh, cerință de raportare în propunerea actuală pentru a se publica un raport anual în legătură cu implementarea acestui regulament, precum și uh, a părții comerciale a acordului de uh, asociere. Este vorba de o creștere a transparenței care însoțește implementarea acestui acord. Un asemenea raport ar contribui la examinarea parlamentară și la implementarea uh, politicii comerciale de către comisie și ar susține um, transparența în general. De ieri avem și un proiect de propunere din partea Consiliului în acest sens. Deci, colegiuitorii își intensifică munca pe acest uh, subiect. În lumina acestor Uh, consultări, trebuie să ținem cont și de avizul Comisiei Agri din 13 octombrie. Propun ca în raportul meu să se adopte propunerea Comisiei fără amendamente suplimentare. Sper că sunteți de acord cu această abordare și aștept opiniile dumneavoastră în legătură cu proiectul meu de raport. Mulțumesc și Tatianei uh, pentru munca sa și pentru informațiile pe care le-am primit din partea Comisiei în timpul la grupul de monitorizare. Acum domnul Lanzberghi are cuvântul în legătură cu Georgia. O declarație uh, din partea domnului Iuliu Winkler, raportor din umbră pe Moldova. Trebuie să citesc, să citesc acum declarația sau ulterior? Ulterior. Bine. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este foarte mult de spus după declarațiile domnului Schulz, pentru că problemele sunt foarte asemănătoare. Aș spune două lucruri care separă Georgia de statele din parteneriatul estic care au semnat acorduri de cooperare aprofundată. Georgia este un stat care a a progresat cel mai mult în implementarea legilor necesare de, și prevăzute în acest acord. Georgienii sunt cei mai pro-europeni din toate popoarele din uh, parteneriatul estic. De aceea consider că este un mesaj foarte important din partea noastră că noi uh, acordăm importanța acestei, acestui angajament din partea Georgiei. Din acest punct de vedere al propunerii politice, nu cred că va trebui să folosim acest, această clauză de excepție, tocmai pentru că Georgia respectă cerințele și este foarte motivată să utilizeze facilitățile din acordul um, comercial aprofundat. Așadar, vă propun ca proiectul, vă propun în proiectul de raport să se aprobe poziția Comisiei fără amendamente și cât mai rapid posibil. Sper că sunteți de acord cu această abordare și aștept opiniile dumneavoastră în legătură cu proiectul meu de raport. Mulțumesc, vă dau din nou cuvântul pentru a lua cuvântul în numele domnului Iuliu Winkler, raportor din umbră din partea PPE. Dar voi citi declarația. Domnule președinte, stimați colegi, ca raportor din umbră al PPE, salut propunerea Comisiei de a introduce formal în legislația Uniunii clauza de salvgardare și clauza antiexcepție în legătură cu tratatul aprofundat de liber schimb cu Republica Moldova acestea aceste prevederi au fost incluse și în acordurile de liber schimb cu Republica Coreea, precum și Columbia și Peru. Toate aspectele regulamentului trebuie să corespundă cu termenii negociați și acceptați atât de Uniunea Europeană cât și Moldova. Ca și raportor din numele în partea PPE, subliniez că Parlamentul European deja a aprobat acest acord în Bruxelles cu o majoritate copleșitoare. Mă bucur că avem aceeași hotărâre în acest uh, dosar și uh, că nu vor exista probleme în aprobarea acestui raport. Sper că Moldova va continua pe calea reformelor și va înainta pe calea europeană. Parlamentul European și Uniunea Europeană trebuie să acorde cât mai multă susținere posibilă pentru a facilita acest efort. Revenind la dosarul actual, dincolo de formalitatea dosarului, sper că îl ajutăm pe raportor uh, prin aprobarea raportului în mm, modul cât mai rapid posibil. Rămânem la Moldova atunci. Dau cuvântul raportorului Socialiștilor și Democrației. Mulțumesc. Îi mulțumesc colegului Schulz. După cum uh, spuneați, aici ne bazăm pe regulamente deja adapt, adaptat, adoptate de uh, Consiliu și Comisie pentru America Centrală, Columbia și Peru. Din septembrie 2014, comerțul s-a intensificat foarte mult cu Republica Moldova. Exporturile s-au dublat sau chiar triplicat uh, pentru anumite produse, deci către UE, în timp ce exporturile din UE rămân stabile. Importurile au crescut cu 20% și, 30 la, și cu 30% în domeniul agricol. Comerțul, iată, e un instrument foarte important pentru a însoți reformele. Instrumentul legislativ la care trebuie să contribuim astăzi e mulțumitor și de aceea sunt de acord cu decizia raportorului de a nu prezenta amendamente la propunerea inițială a Comisiei Europene măsurile propuse sunt proporționale, avem un calendar definit și de asemenea e foarte bine că uh, pentru a proteja industria, Comisia va putea acționa rapid în caz de probleme. De asemenea, e bine că avem și obligația de a justifica actuale măsuri. Salutăm și obligația Comisiei de a-i prezenta Parlamentului uh, și Consiliului un raport anual pentru a garanta astfel controlul democratic al aplicării acestui regulament. Ne dorim ca ultimele evoluții politice să nu submineze dezvoltarea politică și economică, deoarece obiectivul acestui acord este să sprijine economia Moldovei și reformele din diferite domenii. Încă o dată mulțumim Uh, domnului Scholz și sperăm că acest raport să se bucure de o majoritate cât mai largă. I don't see the ECR, the liberal... Nu văd pe nimeni de la ECR, liberali, verzi, uh, GUE. Dacă cineva, dacă nimeni nu dorește să intervină, trecem la Georgia. Son Moise e raportorul de la SND, însă Nicola va vorbi numele lui. Am și o declarație de la domnul Moisa, raportor din umbră. Dumnealui mi-a transmis următorul mesaj. Domnul Moisa, care nu poate interveni astăzi aici la INTA, vrea să exprime sprijinul pentru raportorul Lasberg și să nu propună amendamente la propunerea comisiei în ceea ce privește uh, folosirea mecanismului uh, din cadrul acordului UE-Georgia trebuie să se respecte doar prevederile incluse în acord, fără nimic în plus. Vă mulțumesc foarte mult. Helmut Scholz, acum raportor din umbră la Georgia. Patrick Derrick, care e raportor din umbră, m-a rugat și pe mine să spun ce crede. Dumnealui spune că, indiferent de situația drepturilor omului din Georgia, care din punctul său de vedere ar putea fi un motiv pentru UE să reconsidere suspendarea acordului de asociere, abordarea Comisiei la acest dosar e corectă. De aceea e nevoie de procedură de consiliere pentru Comisie și puteri de implementare trebuie sprijinită abordarea comisiei. Noi, eurodeputații, trebuie să evaluăm de asemenea implementarea acestui mecanism pentru a ne asigura că aplicarea se face în mod automat. Deci, să vedem, de exemplu, că nu există exporturi excedentare din Peru către Uniunea Europeană. Mulțumesc. Nimeni nu mai dorește să intervină. Comisia care probabil e foarte mulțumită, deoarece niciun uh, deputat nu a, nu a sugerat vreun amendament. Domnul uh, Dima Spitara de la Comisie. Mulțumesc. Comisia salută munca raportorilor din umbră și a raportorilor, precum și a secretariatului la ambele dosare. Salutăm de asemenea rapiditatea cu care s-au făcut aceste lucrări și sperăm ca Uh, rapoartele să continue fără să fie nevoie de trialog pentru a ajunge cât mai repede la uh, un rezultat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, încheiem acest punct. A, termenul pentru amendamente 23 noiembrie la orele 12. Trecem acum la punctul 7. Urma să trecem la punctul 7, însă văd că raportorul are aceeași problemă pe care am avut-o și azi dimineață, și anume e blocată în trafic. Uh, deci ar trebui să luăm o scurtă pauză de câteva minute în așteptarea doamnei raportor. Okay, colleagues, thank you for your um, consideration. If we could. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Cu toți avem probleme cu automobilele în trafic, însă ar fi bine totuși să ajungem la timp când avem un raport. Punctul 7. Implementarea recomandărilor din 2010 în ceea ce privește standardele sociale și de mediu, drepturile omului și răspunderea corporatistă. După cum vă amintiți, în 2010 Parlamentul a adoptat trei rapoarte din proprie inițiativă, strâns legate între ele, care aveau de face cu drepturile omului, eh, standardele de mediu, în acorduri internaționale și răspunderea uh, corporatistă în aceste acorduri internaționale și în contextul uh, schimbării climatice. E vorba de acțiuni propuse pentru a crea un cadru prin care supravegherea parlamentară să fie consolidată. INTA vrea să vadă, să evalueze follow-up-ul făcut de comisie la aceste recomandări înainte de elaborarea de noi recomandări. INTA a fost autorizată să redacteze un raport din primă inițiativă și acum avem un prim schimb de opinii în legătură cu acest raport. Eleonora este raportarea noastră. Grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spuneți dumneavoastră, și eu vreau să explic de ce avem acest raport. Deci, pentru prima oară trebuie să evaluăm impactul uh, rezoluției Parlamentului din 2010 în legătură cu mm, teme cruciale, cum ar fi drepturile omului, răspunderea corporații a multinaționalelor sau drepturile sociale și de mediu. După cum știți, avem și definiția noi strategii comerciale UE, discuțiile privind TTIP, negocierile de la Nairobi, încercările de la OMC de a ajunge la un acord comercial și COP21 de la Paris. Deci toate aceste evenimente uh, au loc oarecum uh, concomitent uh, și de aceea e important uh, acest subiect. Comerțul nu se referă doar la circulația mărfurilor. În, do- în secolul 21, prin modul de producție, comerțul are un mare efect asupra vieții oamenilor. Eliminarea barierelor și liberalizarea serviciilor în domeniul financiar au creat uh, situații în care drepturile au avut foarte mult de suferit. De multe ori, uh, drepturile persoanelor, practic, uh, sunt lăsate de izbeliște în favoarea profitului. Multe ONG-uri care se ocupă de drepturile omului și de mediul înconjurător ne-au uh, atras atenția asupra acestui lucru. De aceea, în raport avem un concept uh, călăuzitar. E important să avem un echilibru aici. Nu putem permite ca tot ce ține de dreptul muncii și de mediu să fie pe planul 2, după exigențele companiilor. Principiile liberului schimb nu pot să aibă întâietate asupra protecției muncii și mediului. De aceea aș vrea să indic trei priorități care constituie obiectul acestui raport. Reforma MC, în 2010 am cerut-o și o cerem din nou. OMC-ul trebuie să își construiască reforma în jurul uh, viabilității umane și a mediului și a protecției drepturilor. De aceea, la Nairobi, e importantă cooperarea OMC cu agenții precum OMI sau Consiliul uh, ONU al Drepturilor Omului. Drepturile omului trebuie să fie avute în vedere atunci când uh, în reguli cum ar fi clauza națiunii cele mai favorizate sau acordarea statutului de economie de piață. Al doilea lucru, dimensiunea bilaterală. E important să avem o evaluare a eficacității acestor clauze pentru drepturile omului, așa cum se arăta în 2010. Sunt niște clauze fundamentale din politica comercială UE, însă trebuie perfecționat acest model. Împreună trebuie să vedem cum aceste clauze pot fi îmbunătățite și pot fi făcute mai eficace, cum ar fi procedura de compliance uh, sau cum anume putem influența asupra comunităților locale. Studiile impacte trebuie făcute înainte de acordurile comerciale și trebuie actualizate ex ante și ex pont. Evaluările de impact în ceea ce privește drepturile omului nu pot fi uh, credibile decât dacă sunt făcute în afara uh, lucrărilor de negociere. Trebuie făcute în mod clar în ceea ce privește metodologia folosită și indicatorii. De asemenea, trebuie incluse și criterii cum ar fi drepturile sociale și egalitatea între sexe. E o dimensiune fundamentală pentru a evalua impactul unui acord comercial. Aceasta e munca pe care o avem și în grupul de gender mainstreaming al Comisiei INTA și le mulțumesc colegilor care se implică în uh, acest domeniu. Am avut deja o discuție foarte importantă pe această temă legătură cu un studiu menit uh, să asigure egalitatea între sexe în politica comercială a Uniunii Europene. În ceea ce privește drepturile investitorilor, raportul uh, propune și aici o legătură cu drepturile omului. Și așa cum a arătat raportorul special ONU pentru drepturile omului, uh, Alfred de Paes, drepturile omului sociale și de mediu trebuie să aibă întâietate în caz de conflict uh, legat de profite sau de interesul investitorilor. Dimensiunea egalității între sexe. Acordurile comerciale trebuie să țină cont de acest lucru. E vorba de dreptul la educație a femeilor, a fetelor, dreptul la autodeterminare și la sănătate reproductivă și de valorificarea sinelui. Și în ceea ce privește schimbarea climatică, și aici avem mai multe chestiuni. În primul rând, abordarea voluntară nu e adecvată în acest sens. Pentru a împiedica creșterea temperaturii cu 2 grade Celsius, nu e suficient ce se propune. E nevoie de strategii concrete, prevederi aplicabile și trebuie să regândim rolul tratatelor, acordurilor comerciale, să avem clauze de mediu transversale și să excludem acordurile din cadrul um, COP21 de instrumente cum ar fi ASDS. Capacitatea acestor acorduri de a duce la scăderea emisiilor e un element crucial pentru reușita acestor acorduri comerciale și pentru reușita uh, conferinței de la Paris. Companiile își au și ele răspunderea lor. Răspunderea corporatistă e importantă, e un nou pact între cetățeni și companii. Responsabilitatea socială înseamnă să faci investiții ținând cont de urmările acestora la nivel social. E poate fi licit să cauți prof, să obții profit doar dacă respecti teritoriile și populațiile unde compania ta acționează. Dimensiunea transnațională a întreprinderilor s-a consolidat și de multe ori acest lucru a cauzat uh, probleme în ceea ce privește calitatea muncii sau uh, relațiile cu lucrătorii. Companiile trebuie să respecte drepturile omului și normele de mediu și în raport vrem să arătăm că actualele clauze privind drepturile omului din acordurile de liber schimb sau alte acorduri de parteneriat economic uh, nu sunt uh, de foarte multe ori uh, respectate. Avem nevoie de niște instrumente legale pentru a respecta standardele de răspundere corporatistă. Soluțiile propuse de Ecuador și de Africa de Sud la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului sunt uh, niște idei bune în acest sens. E important să există o transparență a companiilor și analize ex-ante înainte de semnarea acordurilor comerciale. Dezbaterea pe care am avut-o în comisie arată cât de necesar e să-i cerem comisiei să promoveze ulterior inițiative Uh, în ceea ce privește extragerea de extracția minieră sau uh, în ceea ce privește silvicultura. Trebuie garantată răspunderea companiilor în ceea ce privește evitarea unor fenomene cum ar fi uh, folosirea muncii copiilor sau implicarea în, în, în zone de conflict. Din ceea ce vă spuneam, pentru prima oară în Comisia INT avem un raport care e menit să elaboreze follow-up-ul comisiei. Un raport care de asemenea trebuie să indice comisiei cum să ne implementăm politica comercială. E o metodologie pentru ca evaluările de impact să devină o practică stabilă E important să avem astfel elemente utile atât pentru comisie, cât și pentru cei care negociază politica comercială, dar și pentru Parlament în general. Ne dorim un raport care să se bazeze pe dovezi concrete și acum aș vrea să le mulțumesc deja tuturor colegilor raportori din umbră care vor fi implicați, îi mulțumesc comisia care deja colaborează foarte bine cu noi și îmi doresc să putem elabora un instrument foarte util pentru activitatea Parlamentului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! O prezentare foarte cuprinzătoare. Stimată doamnă, atunci când citiți, poate că ar fi bine să nu vorbiți atât de repede încât interpreților nu le-a fost cum e ușor să vă urmărească. Acum, Tokia Saifa din partea EP PP, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Prin acest raport vom face un bilanț a recomandărilor din 2010. Eu am fost raportoare la drepturile omului și la normele sociale și de mediu din acordurile comerciale internaționale, așa cum ați spus și așa cum a spus și colega Forența sunt convinsă că normele sociale și de mediu și interesele comerciale au de câștigat reciproc dacă toate țările și actorii respectă aceleași reguli. Aceste teme sunt foarte prezente în negocierile multilaterale sau în negocierile comerciale, dar ce există capitole de dezvoltare durabilă în cadrul acestora. Trebuie să acordăm o atenție deosebită aplicării Uh, în practica acestor acorduri. Contextul mm, uh, e numai bun pentru a face acest raport. În uh, ianuarie, Comisia va publica un raport privind punerea în practică a. Cum era? GSP Plus. De asemenea, avem și un pact privind durabilitatea în urma accidentului de la Rana Plaza din uh, Bangladesh. Referitor la normele de mediu, și aici situația a evoluat din 2010. S-au lansat negocieri comerciale la acordul privind bunurile și tehnologiile ecologice, un punct care fusese oricum evocat și în recomandările Parlamentului voi păi fi atentă și la abordarea de la COP21 în legătură cu modul în care va fi abordat comerțul internațional în cadrul unui posibil acord în ceea ce este clima. Uh, va fi cu siguranță o plăcere să colaborăm cu raportarea și cu ceilalți raportori din umbră și ne vom uh, asigura pentru ca uh, recomandările să fie cât mai echilibrate și corecte. Vă mulțumesc! Jude Curtin Darling era portarea din umbră de la socialiști. Știa că eu voi uh, prezida lucrările, deci voi încerca să-mi urmez profilul sfat <laughs> și să citesc rar. Dumnezeu spune că raportul e o ocazie binevenită să avem un follow-up la agenda stabilită de Parlament acum 5 ani când Parlamentul a cerut includerea unor clauze obligatorii și standarde obligatorii de mediu ale drepturilor omului și sociale în toate acordurile uh, comerciale internaționale și în convențiile internaționale aferente. De asemenea, s-a cerut monitorizarea punerii în practică acestor drepturi și raportarea regulată a Comisiei și statelor membre către eurodeputați și societatea civilă. Se propune includerea unei uh, proceduri complete deschise către partenerii sociali și, de asemenea, un mecanism de soluționare a litigiilor. În ceea ce privește GSP, cerem uh, investigarea tuturor cazuri de încărcare a convenției comerciale și de suspendarea preferințelor comerciale atunci când se încalcă acordul. În ceea ce privește răspunderea corporatistă aici, se cere mai multă claritate și eficiență și includerea în toate acordurilor uh, comerciale a acestei prevederi. Parlamentul a vrut o cerință obligatorie pentru ca toate companiile să-și prezinte un bilanț în acest domeniu al responsabilității corporatiste în rapoartele lor de due diligence. Din păcate, Comisia nu se ridică întotdeauna la înălțimea așteptărilor. Am văzut că de multe ori aceste capitole privind drepturile s-au degradat în acordurile comerciale. În cadrul TTIP am văzut că acest capitol va fi unul din cele mai puțin eficiente. Nu există nicio obligație pentru UE, nici pentru SUA pentru a asigura o monitorizare și o aplicare a acestor angajamente care oricum sunt ridicole. Aceste prevederi în alte acorduri comerciale, cum ar fi cele cu Africa Occidentală, sunt și mai slabe. În ce privește GSP-ul, Comisia ezită să analizeze situația din țări precum Guatemala și Swaziland, unde sunt încălcate drepturile omului exi- deși există dovezi clare că acest sistem nu funcționează. În ceea ce privește răspunderea pe cadrul lanțului de aprovizionare, mulți actori uh, non-statali refuză să folosească conceptul de răspundere corporatistă. În raportul nostru va trebui să analizăm cu onestitate situația și să oferim soluții. Ne putem inspira din experiențe pozitive, cum ar fi abordarea din Bangladesh în ceea ce privește protecția împotriva incendiilor. Poziția Parlamentului 2010 trebuie de asemenea actualizată și trebuie să acordăm o atenție deosebită, deoarece de multe ori există ezitări de a aborda situația când au loc astfel de încălcări. Trebuie de asemenea să fim atenți la modul în care se reacționează cu partenerii civili am putea invita, de exemplu, membrii ai acestora la o reuniune cu comisia. Sper să pot contribui pozitiv la acest raport și aștept cu nerăbdare colaborarea cu ceilalți colegi. E declarația doamnei Jude Curtle Darling, raportoare din umbră. Acum mă uit către grupul ALDE, din partea căruia Mariel de Sarnez este raportoare. A, nu! Nu, lista e greșită. Altcineva e raportoare. Yeah, because in the brief break that we... Îmi cer scuze pentru faptul că în scurta pauză pe care am avut-o am ieșit puțin din sală și am pierdut partea introductivă. Noi uh, ne bucurăm foarte tare să vedem că Parlamentul European continuă să ceară în continuare uh, o legătură mai credibilă și eficace între comerț și respectarea unor valori importante pentru Uniunea Europeană, care trebuie consolidate în principiu, cum ar fi respectarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, respectarea mediului, protecția mediului, drepturile sociale și așa mai departe. E bine să vedem că acestea devin o parte mai importantă a acordurilor bilaterale în contextul GSP+. E clar, cred că și trebuie să reamintim că dacă Uniunea Europeană își asumă un rol de conducere ambițios, împreună cu partenerii poate să obțină rezultate concrete. Trebuie să continuăm aceste lucruri și în cooperarea cu Statele Unite, cu țările din Africa și alții. Există și alte rapoarte tematice sau orizontale pe ordinea noastră de zi, conf- mineralele din zonele de conflict uh, fac deja obiectul unor uh, acorduri comerciale privind tehnologie. Grupul nostru e în continuare devotat consolidării și respectului valorilor prin comerț, dar trebuie să ținem seama de faptul că regulile comerciale pot să producă efecte pe termen lung. Cred că trebuie să folosim orice instrument pentru a susține și promova valorile universale în care credem și trebuie să fim și realiști și să nu uităm că acest lucru nu se poate realiza doar cu ajutorul comerțului, politica comercială fiind doar o parte integrantă și un element dintr-o agenda europeană pentru politică externă care include și eforturi diplomatice și de alte tipuri. Să nu uităm, deci, și să facem tot ce putem, dar să nu ne uh, închipuim că numai politica comercială poate să rezolve toate problemele pe care le avem în lume astăzi. Mulțumesc, mulțumesc și pentru încurcă, uh, mă scuz pentru încurcătură și acum în numele verzilor. Doamna Scachelar, mulțumesc. Într-adevăr, nu e suficient comerțul, dar e un instrument printre altele și, într-adevăr, trebuie să ne uităm și noi la propriile rapoarte, să vedem cum au fost implementate de către comisie și alți actori, să vedem cum s-a făcut ceea ce am cerut noi. Uh, și mai sunt încă multe de făcut în ceea ce privește comerțul și legătura cu respectarea drepturilor omului. Cred că ar trebui să urmărim ce s-a întâmplat cu raportul nostru și că în tratate trebuie să avem clauze mai puternice și considerăm că această condiționalitate uh, în acordurile comerciale uh, ar trebui să însemne că acestea ar putea fi chiar denunțate în cazul nerespectării drepturilor omului. Deocamdată nu avem genul acesta de clauze și cred că ar trebui să ne îmbunătățim coerența politicilor de dezvoltare și comerciale. În ceea ce privește capitolele privind uh, comerțul și dezvoltarea durabilă, raportul a recomandat includerea unui angajament obligatoriu, dar bineînțeles nu se rezolvă încă problema uh, unui angajament care să poată fi pus în aplicare, să fie însoțit de o obligativitate reală de a fi pus în executare. Deci trebuie să ne consolidăm și mecanismele de monitorizare care se dovedesc eficace, dar invităm Comisia să se gândească și la o abordare mai puternic bazată pe sancțiuni. De asemenea, tot în legătură cu drepturile omului, uh, colegii s-au referit la um, o evaluare de impact uh, privind durabilitatea și în timpul, dar și după negocieri, ceea ce mi se pare esențial. De asemenea, trebuie ca în rapoartele și evaluările noastre să avem o dimensiune clară uh, legată de drepturile omului. Acest lucru se vede și în raportul privind dreptul la alimente, și menționarea acestuia în raporturile comerciale. Cât privește comerțul și răspunderea socială a întreprinderilor, Parlamentul deja acum câțiva ani s-a referit la respectarea acestor principii și obligații, dar uh, nu s-a ținut foarte bine seama de ele, deci acum când se redactează noile strategii trebuie să insistăm din nou. Am văzut de curând și câteva dezastre legate de condițiile de muncă, mai ales în domeniul textilelor, unde cred că trebuie să ne menținem eforturile și ar trebui să ne implicăm și în procesul de transformare a um, acestor standarde în standarde obligatorii, astfel încât să avem lanțuri de aprovizionare mai sigure inclusiv în sectorul textilelor. Și e o nevoie clară ca Uniunea Europeană să legifereze în aceste domenii. Cât privește raportul privind condițiile climatice, am avut câteva recomandări destul de detaliate pe care le susținem în continuare, cum ar fi reformarea OMC pentru a permite uh, produselor să fie mm, incluse în categorii diferite în funcție de locul unde au fost produse, dar și metodele de producție și apoi și revizuirea Convenției ONU privind uh, schimbările climatice, care trebuie să aibă întâietate în fața altor reguli comerciale mai detaliate. Și în ceea ce privește dumpingul în materie climatic și concurența loială, trebuie să ținem seama că în cadrul reformei uh, schemei de comercializare a uh, emisiilor de carbon uh, se vorbește acum de ajustări ale măsurilor privind emisiile de dioxid de carbon și trebuie să nu uităm nici de costurile transportului internațional în materie de carbon și internalizarea acestora, date fiind negocierile privind acorduri de prestări de servicii care nu trebuie finalizate înainte ca acele costuri să fie internalizate, pentru că au o importanță foarte mare și un impact foarte mare asupra schimbărilor climatice. Acestea sunt doar câteva elemente pe care le-am ales foarte importante pentru grupul nostru și acum mulțumesc, doamna Adina Beghin, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc și colegei Forența pentru uh, raportul foarte bun pe care l-a făcut. Uh, drepturile omului și responsabilitatea socială în materia politicii comerciale sunt elemente la care ținem foarte tare și um, eu m-am ocupat și de formarea antreprenorilor și aceștia știu că sunt foarte mult pentru responsabilitatea socială Um, activitatea Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă a fost de asemenea foarte bună și sper că se va prelua ștafeta de la această comisie unde am fost uh, raportor. În ceea ce privește importanța convențiilor uh, Organizației Internaționale a Muncii, ar trebui ca noi să uh, intensificăm eforturile de susținere a ratificării acestei convenții și cred că acest lucru e foarte important într-o politică comercială. Aceasta ar trebui să fie ceva activ, un vector pentru respectarea drepturilor. Acordurile de liber schimb ar trebui să poată contribui la dezvoltarea mediului și ar trebui să existe sancțiuni pentru cei care nu respectă regulile. Și ar fi bine de asemenea să avem uh, instanțe ad hoc care să protejeze um, investitorii Înțeleg foarte bine care este importanța mediului în evaluările de impact și cred că acestea ar trebui făcute înainte, în timpul și după negocieri. Cel mai important este însă să se facă înainte de negocieri sau măcar înainte de ratificare. Cred că ar fi bine să cerem Comisiei o strategie nouă în legătură cu răspunderea socială a întreprinderilor, în special în ceea ce privește acele companii ale noastre care sunt pe piețe străine am tot spus că înainte să introducem le, modificări legislative ar trebui să ne schimbăm cultura și, și valorile. Deci sper să preluați ștafeta de la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și noi cu siguranță vom fi foarte activi. Mulțumesc! Mulțumesc! Suntem oarecum grăbiți acum dar nu vreau să segmentez discuția aceasta. Mai avem trei intervenții, Maria Rena, Comisia și apoi, pe scurt, uh, raportor din nou. Maria. Mulțumesc, David, foarte rapid. Împărtășesc uh, cele mai multe afirmații făcute astăzi și mulțumesc doamnei Forența în special pentru munca pe care a făcut-o și prezentarea pe care ne-a făcut-o pentru că a surprins principiile cele mai importante uh, Uh, respectarea drepturilor omului, respectarea drepturilor sociale și a celor de mediu. Există trei priorități care ar trebui integrate. Cred deja că bună parte din munca a și fost făcută. Mai întâi, uh, caracterul obligatoriu. Știm foarte bine că caracterul voluntar nu dă rezultate și deci acum e momentul să avem obligativitatea respectării drepturilor omului sociale și de mediu în al doilea rând, legat de acest prim subiect, mecanisme de supraveghere legate de un bun mecanism de sancționare și, în al treilea rând, oricare ar fi interesele economice ale Uniunii Europene apărate de aceasta, drepturile sociale, de mediu și umane trebuie să fie o prioritate, ceea ce înseamnă că nu trebuie să existe două măsuri, două cale pentru, în funcție de interlocutorul pe care îl avem în față. Mulțumesc! Domnul Ferran de la ENAS. Da, mulțumesc, domnule președinte. Intervin ca și coordonator și pentru grupul Europa Națiunilor și a Libertăților. În legătură cu acest raport, putem spune că, într-adevăr, încălzirea globală trebuie combătută, dar trebuie să înțelegem că acest lucru și costă și dacă cerem acum statelor să investească pentru a face tranziție energetică, adică sute de milioane de euro, mă tem că, din păcate, pentru uh, balanța comercială a acestor state va fi o problemă și nu putem pur și simplu să impunem acest lucru dacă e logic să includem norme sociale și de mediu în acordurile comerciale, e nefast să legăm drepturile omului de co- politica comercială, să încercăm să exportăm în mod agresiv valorile noastre unor popoare care s-ar putea simți amenințate de noi. Deci vă invit la prudență pe aceste teme pentru că e vorba de ceva important. Trebuie să respectăm uh, demnitatea statelor, nu trebuie să le tratăm uh, în mod greșit respectarea drepturilor omului nu poate fi impusă restului lumii. Suntem de asemenea de acord cu respecta, o încercare de a asigura respectarea drepturilor omului prin politica comercială, dar să fim atenți să nu creăm o birocrație mult prea mare. Dacă creăm o organizație internațională a mediului, da, putem să ne gândim la acest lucru, dar să nu devină o instituție supranațională pentru că așa doar slăbim uh, principiile suveranității și ale democrației. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Silvia Simentini, coordonator la DG Comerț uh, pentru dezvoltare durabilă și comerț. Mulțumesc, voi fi subțintă, dat fiind că nu mai e timp și uh, pentru că, așa cum s-a spus, dezbaterea e foarte generoasă și ar fi nevoie de foarte mult timp pentru a intra în toate detaliile. Oricum, din perspectiva comisiei, vrem să salutăm interesul crescând al acestei comisii în legătură cu dezvoltarea durabilă și politica comercială, un aspect esențial uh, pentru politica comercială a Comisiei și uh, va și rămâne așa în anii care urmează. S-a spus deja că există multe evoluții la nivel internațional din 2010 până acum, deci chiar e momentul oportun să ne gândim la ele și să vedem cum ne continuăm drumul. Aș mai menționa ceva ce nu s-a menționat. Uh, obiectivele pentru dezvoltare durabilă au fost adoptate la începutul acestui an. Au mai fost multe evoluții în legătură cu uh, politica comercială europeană, acțiunea Comisiei, nu le menționez pentru că deja au fost pomenite, dar vreau doar să spun că noi în continuare ne perfecționăm clauzele referitoare la acest subiect în acordurile bilaterale și ultimul lucru care s-a întâmplat în sistemul GSP Plus este că beneficiarii uh, au fost vizați mai bine, uh, ne-am detaliat angajamentul. Avem acum angajament nou și cu Myanmar și o acțiune mai largă în legătură cu răspunderea socială a întreprinderilor, inclusiv prin uh, promovarea activă a orientărilor OCDE în forurile internaționale și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez este de fapt că unele dintre ultimele evoluții cum ar fi implementarea recomandărilor, sunt într-adevăr importante și vrem să avem o contribuție, o evaluare a contribuțiilor, ori de câte ori lansăm o inițiativă legislativă. Uh, am făcut mai mult pentru drepturile omului și facem acum o evaluare a uh, contribuțiilor. Bineînțeles, suntem limitați uh, de anumite dispoziții privind datele, dar facem eforturi și pentru a încheia, dezvoltarea durabilă rămâne esențială pentru politica noastră comercială. Avem o strategie comercială clară acum și uh, vrem să avem o politică comercială responsabilă. Iată doar câteva lucruri, ar fi mult mai multe de menționat și uh, avem implementare și coerență ca și două principii călăuzitoare implementarea instrumentelor pe care le avem și a uh, capitelor uh, referitoare la comerț și dezvoltarea durabilă, care sunt foarte importante și care presupun mai multă coerență între diferitele politici, uh, alinierea politicii comerciale la cea de dezvoltare, de exemplu, ca să putem susține reformele pe teren în țările noastre partenere. Mă voi opri aici, dar uh, mai menționez încă o dată că interesul pe care îl arătați pentru acest subiect uh, ne face să fim în continuare uh, disponibili pentru discuții uh, la nivel de raportor, raportor din umbră și așa mai departe. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că ați fost atât de subțintă și, cum spuneați, vom avea ocazia să revenim la acest subiect și acum dau cuvântul din nou raportorului pe scurt. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte subcintă. Vreau să spun că deja din primile intervenții îmi dau seama că vedem cu toții cam în același fel prioritățile și instrumentele pentru acest raport. Cred că punctul nostru de plecare e slăbiciunea clauzelor sociale, cu toți suntem de acord în ceea ce privește nevoia monitorizării și nevoia de a avea niște prevederi mai obligatorii, precum și un instrument de aplicare a sancțiunilor. Vreau să le mulțumesc de la, deja tuturor raportorilor și colegilor din umbră, uh, raportorul de din umbră și colegilor care au intervenit, deoarece cred că împreună vom putea redacta un raport foarte bun ar vrea să ne întâlnim cât mai repede și vreau să-i mulțumesc uh, și doamnei Formenti. Deși am avut deja ocazia să avem un schimb de opinii înainte, ajutorul dumneavoastră îmi este foarte prețios pentru desfășurarea acestei munci. Mulțumesc! Thanks very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Ar trebui să spun că Raportarea va convoca o reuniune a coordonatorilor, dar în ceea ce privește agenda vom avea o discuție acestui raport pe 25 ianuarie, termenul pentru amendamente 8 februarie la ora 12 și probabil vom avea discuție în martie și discuția din plenară va veni la un moment care deocamdată nu e clar. Să trecem acum la voturi. Primul vot e cel referitor la raportul anual BEI pentru 2014, raportul Ianex Jadu. E vorba de amendamentele 1 și 9 care au fost retrase. Pentru 2, cine e de acord? Îmi cer scuze, amendamentul de compromis uh, care acoperă 1 și 9. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a adoptat? Și trecem cu acesta la amendamentul 2, compatibil cu compromisurile. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8 caduc, 7 la fel. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, cred că se respinge. Verificăm pentru compromisul 3. Toată lumea a votat. Nu se mai votează. Nu funcționează. Cum votați? Nu se schimbă rezultatul, 14 pentru, 20 împotrivă, o abținere, deci se respinge în mod clar. Ajungem la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 23 a fost retras. 13 și 14 nu mai sunt valabile. 16 nu e admisibil. 18 uh, nu mai e valabil. Ajungem la compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21. Verificăm pentru amendamentul 20. Deschidem votul. A votat toată lumea, votul este închis. 22 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 21, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu majoritate. 22, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 24, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Votăm pentru 31. Închidem votul. 18 pentru, 17 împotrivă se adoptă, 32 cine este pentru, împotrivă. Cred că e la fel, dar verificăm pentru că e strâns votul. Pentru 32 votăm. Nu se mai votează. 18 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 33, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar vom verifica. 40. Închidem votul. 6 pentru 12, împotrivă 17 abțineri, se respinge. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 42. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 44. Cine este pentru? La prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Partea a doua. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 45. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri se respinge. 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 49. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm. Deschidem votul pentru 49. Închidem votul. 18 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 50, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem la votul final în legătură cu tot raportul, așa cum a fost modificat. Deschidem votul. Vote is closed. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, nimeni împotrivă, două abțineri, se adoptă. Felicitări lui Iarec. Foarte bine. Raportul anual în legătură cu politica de concurență a UE. Raportor Adam Seinfeld. Începem cu amendamentul 1. Da, da. Amendamentul 1 respins. Compromisul 1 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă abțineri respins. 7 pentru. Împotrivă abțineri Verificăm, pentru că nu este sigur, amendamentul 7. S-a închis votul. 17 pentru, 18 împotrivă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. 16 in favor, 19 against. That. 16 pentru, 19, 19 împotriva, respins. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotriva abțineri respins. Se adoptă amendamentul de compromis, amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Amendamentul 14. S-a închis votul. Este respins foarte clar, 23 împotrivă, 11 pentru obținere. 15 pentru, împotriva obținere respins, Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri Cred că se adoptă, dar verificăm electronic amendamentul 22. Vote is closed. S-a închis votul. 20 pentru, 13 împotrivă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă. Va trebui să verificăm și pe acesta. S-a închis votul. 15 pentru, 19 Tiba obținere respins. 24 pentru, împotriva, obțineri respins. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, caduc. Ajungem la amendamentul de compromis 7 pentru, Am cer scuze. 28. Cine este pentru? Împotrivă abține respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă abține se adoptă. Și amendamentul 32 pentru, împotrivă abține, se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru 3 împotrivă 2 abțineri se adoptă. Felicitări raportorului. And we have one more. two more. Two more. Yeah. Okay, the next vote is on the opening of this votul în legătură cu deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă. Este o întrebare cu solicitare de răspuns oral. Un amendament al domnului Caspari la liniatură 7. Cine este pentru? Împotriva abținere se adoptă și votul asupra întrebării în sine Trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 4 împotrivă, se adoptă. Și ultimul vot pe care îl avem în legătură cu deschiderea negocierilor în legătură cu trialogul privitor la regulamentul antitortură. Marice, dacă dorești să intervii, nu știm, dar trebuie să uh, citesc. Este nevoie de ce, cel puțin 21 de voturi pentru, pentru a aproba începerea mm, dialogurilor. Pentru a se ajunge la un acord în primă lectură în legătură cu regulamentul antitortură. Amendamentele adoptate în Parlament în 27 octombrie va, vor forma baza pentru mandatul echipei de negociere. Decizia propusă este să se intre în de- negocieri formale cu Comisia și Consiliul uh, ca urmare a amendamentelor adoptate de Parlament în 27 octombrie 2015, care vor forma baza mandatului echipei de negociere. Uh, echipa de negociere va consta din președinte, raportor și raportor din umbră. S-a deschis votul, s-a închis votul, 34 pentru, fără voturi împotrivă, o abținere. Se adoptă. Și astfel am încheiat voturile. Acum trecem la punctul 12, implementarea și revizuirea strategiei UE privind Asia Centrală. This is uh, an initiative. Uh, okay. The we had our first exchange of. Am avut un schimb, prim schimb de opinii în 27 octombrie Grupul de monitorizare s-a reunit pentru a discuta situația cu uh, grupurile interesate. Raportorul este David Borelli, din păcate nu este prezent uh, și este înlocuit de către domnul Tamburanu. Domnule, domnule Tamburano, aveți cuvântul. Salve, sono qui in sostituzione Mulțumesc. Eu înlocuiesc pe colegul Boreli, deci voi citi textul dumnealui. Domnul deputat își cere scuze, însă um, a avut o obligație undeva în străinătate. În ceea ce privește avizul meu, în ceea ce privește revizuirea strategiei pentru țările din Asia Centrală, aș vrea să reiau anumite concepte exprimate de colegul Meserici în raportul său de la FED. Asia Centrală E o provocare strategică care depășește um, problema Afganistanului, care timp de ani de zile a catalizat pe bună sau pe grește dreptate atenția noastră. Strategia europei care din 2008 uh, se dovedește fragilă în ceea ce vește dinamicile geoeconomice, cum ar fi influența crescut a Rusiei și China, cum ar fi integrarea regională a Uniunii Economice Eurasiatice și organizarea pentru cooperare de la Shanghai sau investițiile în sectorul energetic al Statelor Unite. Aceasta este premisa de la care pornește acest aviz. Eu aș spune că avizul se poate articula în trei direcții. În primul rând, consolidarea relațiilor comerciale și a schimburilor bilaterale. Trebuie să profităm de pe urma acordurilor existente și uh, să facem eforturi cât mai uh, rapid pentru a ajunge la încheierea de acorduri cu țările din regiune, acorduri uh, consolidate de cooperare și parteneriat, așa cum avem cu Kazahstanul. În al doilea rând, în ceea ce privește sprijinirea reformelor structurale interne, aceasta este necesară pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării economice interne și investițiilor străine. În al doilea rând, trebuie să sprijinim politici de confidence building, atât între țările din zonă și UE, cât și între țările din regiune. Acum, în ceea ce vrește consolidarea pozitivă a poziției UE în Asia Centrală și dezvoltarea comerțului bilateral, care acum este în creștere, mare parte din relațiile noastre comerciale se concentrează asupra Kazahstanului, partener strategic al Uniunii Europene de aceea trebuie să ne sporim sfera de acțiune și la alte țări pentru a avea acorduri prin care să aprofundăm interacțiunile comerciale. De aceea ne îngrijorează mult situația actuală cu Turkmenistanul, așa cum s-a văzut la ultimul grup de monitorizare. Credem că, dat fiind acest rol uh, al Turmekistarului, care e lângă Iran și Afganistan, această țară trebuie considerată un partener strategic pentru stabilizarea regiunii. În punctul 2 sunt uh, reluate aceste reflexii. Punctele 3 și 4 se referă la aspectele mai concrete din uh, relațiile noastre comerciale. Asta centrală e centrală pentru aprovizionarea cu energie și pentru diversificarea surselor de energie și multe companii europene deja sunt la fața locului. În același timp, Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru a încuraja diversificarea economiei din Asia Centrală, care are nevoie de investiții în noi tehnologii pentru a dezvolta infrastructurile de uh, interconectare. Punctul 5 se referă la sprijinirea reformelor structurale interne pentru dezvoltarea internă și pentru a atrage investiții uh, externe. Acest lucru înseamnă că trebuie consolidat statul de drept, că trebuie reduse uh, costurile administrative impuse întreprinderilor, că trebuie combătută corecția, reformată justiția, protejate investițiile străine și crearea unui mediu favorabil acestor investiții. Punctul 6. E foarte valoros. Noi credem că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să intervină în procesul de democratizare și modernizare. Să totul va depinde de modul în care noi vom contribui la crearea unei clime de încredere reciprocă între țările din regiune. Trebuie depășite obstacolele cum ar fi lipsa infrastructurii de conectare, conflictele etnice sau uh, concurența pe piața energetică. În acest sens, rolul educației ar putea fi esențial și noi suntem convinși că aceste țări ar trebui să participe la programul european Erasmus+. De asemenea, e crucial ca Uniunea Europeană, prin niște eforturi sinergice la nivel de state membre, să creeze dinamici politice și economice prin care să crească cooperarea interregională, de exemplu, să promoveze proiecte de cooperare transfrontalieră. În concluzie, așa cum s-a văzut și la AFED și în cadrul celor două grupuri de monitorizare, UE trebuie să joace acum un rol foarte important în Asia Centrală. Diferitele țări de acolo ne cer acel lucru know-how-ul Uniunii din multe sectoare e un element important pentru a ajuta la dezvoltarea politică și uh, comercială a țărilor. De asemenea, e important să creăm încredere între noi și între aceste țări. Ambasatorii și autoritățile din care s-au întâlnit cu grupul de monitorizare au confirmat acest lucru. Aceste țări încearcă să dialogueze din ce în ce mai mult cu Uniunea Europeană în ciuda anumitor dificultăți și a perspectivelor diferite. De aceea e nevoie de o abordare diferențiată pentru fiecare țară. E rândul nostru acum să transmitem un mesaj acestei zone atât de strategice acum, mai ales când vedem cât de stabilizate sunt uh, regiunile vecine a Asiei Centrale. Acum vă mulțumesc pentru atenție și aștept, bineînțeles, contribuțiile dumneavoastră. Obviously for the EPP. Da, e cuvântul din partea PPE, raportorul din umbră. Mulțumesc raportorului pentru acest document. Există câteva aspecte pe care le-aș evoca. În primul rând, nu este suficient să spunem că regiunea Asiei Centrale este de importanță strategică pentru Uniune, de vreme ce această formulare este folosită în toate relațiile noastre cu regiunea. Uh, strategia anterioară însă nu era foarte eficientă. Uniunea Europeană în trecut investea în, infra, în proiecte de infrastructură și energie și punea presiuni pe guvernele din Asia Centrală în legătură cu drepturile omului, însă aceste presiuni nu au funcționat pentru că nu avem foarte multe pârghii și investițiile în infrastructură au fost folosite mm, pentru ca guvernele să nu-și folosească banii mm, proprii mm, pentru infrastructură și și-au consolidat infrastructura militară și de securitate pentru a oprima pe oamenii, pe, pe, pentru a oprima propriile popoare. Deci au folosit de bunăvoința noastră pentru a continua cu planurile lor. Așadar, întrebarea este ce putem face pentru a schimba acest lucru, care este noua strategie pentru Uniunea Europeană. Eu cred că avem două obiective, trebuie să avem două obiective cheie. În primul rând, să investim în oameni. Cred că nu vorbim suficient despre finanțarea acestui aspect. Proiecte soft care să ajungă la dezvoltare umană care să pregătească viitoarele, viitoarele schimbări în regiune. O altă problemă ține de introducerea statelor din regiune într-un sistem internațional de liber schimb, pentru că interesul statelor din jurul Asiei Centrale, cum ar fi China și Rusia, sunt încă foarte puternice și Uniunea Europeană este un actor de tre- al, rangul al treilea sau al patrulea în regiune, folosindu-ne know-how și cunoștințe în legătură cu uh, sistemul de liber schimb, putem atrage aceste state în uh, acorduri globale și să le combinăm cu investiții în resursele umane care să pregătească schimbările în uh, zona Asiei Centrale. Însă trebuie, în primul rând, să recunoaștem că fosta noastră strategie nu a fost eficientă. Vă mulțumesc. Acum, socialiștii și democrații, Maria Rea. Mulțumesc, David. Mulțumesc lui David Borelli pentru munca realizată. Nu împărtășesc punctul de vedere al colegului meu de la PPE, spunând că strategia noastră a eșuat. Cred că, într-adevăr, trebuie să uh, modificăm anumite puncte, uh, lucrurile stau diferit în statele din Asia Centrală. Cred că dacă comparăm, comparăm Turkmenistanul cu Uzbekistanul, situația este destul de diferită și sunt de acord că avem nevoie de abordare diferențiată. Unele idei importante care se referă la raportul despre drepturile omului mi, mi se par foarte importante. În primul rând, interesul energetic al regiunii, ori pe plan de mediu vedem că exploatările uh, energetice și miniere din regiune cauzează daune de mediu foarte mari, deci avem posibilitatea aici să susținem interesul Uniunii Europene în dezvoltarea mediului în această, în această regiune, care poate fi și în beneficiul populației și, într-adevăr, trebuie să facem un efort pentru populațiile acestor state care nu au drepturi, care nu au educație, acces la piață, piața muncii liberă. Un lucru care a fost subliniat de raportul domnului Borelli este lupta împotriva corupției. Raportul Curții de Conturi arată că nivelul corupției este foarte înalt în cele cinci state, deci uh, trebuie susținută lupta împotriva corupției și, de asemenea, răspunderea întreprinderilor din care merg în această regiune și care trebuie să aibă mecanisme pe care să le introducă pentru a lupta împotriva corupției în regiune. De asemenea, se pune uh, problema extinderii zonei Eh, dacă este oportun în situația actuală a Asiei Centrale să extindem parteneri, parteneriatul către alte state, cum ar fi Mongolia. Cred că trebuie să purtăm o dezbatere în legătură cu acest lucru între raportori. Vă mulțumesc. Alde Hanutakula. Mulțumesc. Și noi dorim să mulțumim raportorului care a început foarte bine. Cred că s-au spus multe lucruri bune de către antevorbitorii mei și sus, susțin multe dintre cele declarate. Din punctul de vedere al ALDE, este foarte important să susținem, să dezvoltăm relațiile cu statele din Asia Centrală pentru a aprofunda cooperarea. Cred că obiectivele noastre sunt comune în mare parte și putem să ne bazăm pe acest lucru dacă ne asigurăm că anumite condiții sunt respectate. Pentru că putem susține dezvoltarea acestor state, Uniunea Europeană are un rol foarte important, putem ajuta la reînnoirea infrastructurii și putem să ajutăm la stabilitatea regiunii. Însă în anumite state din Asia Centrală mai este mult de făcut dacă vrem ca acestea să ajungă la statutul de economie de piață. Și aici Uniunea Europeană ar avea un rol important. De asemenea, este destul de îngrijorător faptul că uh, drepturile omului nu sunt respectate în aceste state. Uniunea Europeană și noi, eurodeputații, suntem ținem foarte mult la aceste drepturi ale omului și considerăm că nu sunt negociabile în niciun caz și că aceste drepturi trebuie respectate în cooperarea noastră cu statele din Asia Centrală. Trebuie să recunoaștem că există probleme în ceea ce privește drepturile omului și în Uniunea Europeană. și trebuie ca ă, să fim strict și cu noi înșine dacă vrem să fim credibili în relație cu statele terțe. Nu trebuie doar să le ținem altora lecții în legătură cu drepturile omului, trebuie să facem și noi ceea ce trebuie în propria noastră ogradă. Acest lucru este înțeles de la sine. drepturile omului au fost un subiect foarte important în 2011, atunci când s-a ratific, s-au ratificat, s-a ratificat acordul cu Uzbekistanul. În ciuda situației deficiente din uh, în, a drepturilor omului în acest stat. Un alt lucru pe care trebuie, pe care trebuie să îl susținem este lupta împotriva corupției, lucru deja menționat de către colegi. putem să ajutăm statele din Asia Centrală să lupte împotriva corupției, să, haideți să continuăm cooperarea pentru a le ajuta să ajungă la o situație mai stabilă și să devină o parte a piețelor globale. Domnule președinte, iată așadar pe scurt poziția ALDE în acest Uh, în legătură cu acest raport. Vă mulțumesc din uh, partea, din partea GOE, domnul Scholz. Kritischen Bemerkungen meiner Vorredner anschließen. Ich glaube, aber wir sollten noch mal Cred că ar trebui să ne întrebăm mai puternic, mai clar, dacă există cu adevărat o strategie. Avem o colecție de diferite instrumente, pârghii, uh, pe care să le folosim în această abordare în ceea ce privește Asia Centrală. În ceea ce privește anexa, vedem că cifrele ne arată că în ultimii ani nu prea s-a întâmplat mare lucru. Și mă gândeam că, de fapt, se pune o întrebare. Cum ar putea arăta o strategie altfel uh, astfel încât să încurajăm dezvoltarea durabilă în interesul cetățenilor acelor țări, să contribuie la această dezvoltare durabilă. Avem până la 80-90% din populația acestor țări uh, care se găsesc într-o situație precară. Deci, ce se întâmplă dacă nu există creștere economică în aceste țări cu toți acești oameni? La fel se întâmplă uh, și în alte regiuni ale lumii și de exemplu, în vecinătatea Uniunii. Deci, cred că este chiar necesar să ne gândim care mijloace economice și din politica comercială pot fi folosite astfel încât în țările respective însele să se întâmple ceva care să ducă la o redresare. Și de asemenea mulțumesc raportorului Borelli pentru cele incluse în raport și uh, aș vrea să uh, mai spun câteva, să adaug câteva lucruri. Dacă spunem că ne dorim ca Asia Centrală să fie partener strategic al Uniunii Europene, atunci um, schițăm la punctul 3 o intenție foarte importantă și deci ar trebui să precizăm că nu e vorba de diversificarea energetică nu ea este singurul interes care ne ghidează în eforturile noastre politice și economice, ci dacă vrem într-adevăr să fie vorba de un partener strategic, trebuie să avem tot felul de alte eforturi și atunci trebuie să vedem dacă propunerea Consiliului din concluziile sale în legătură cu noua strategie pentru Asia Centrală chiar se potrivesc. Se invită statele membre să-și intensifice eforturile în materie comercială și în ceea ce privește schimburile energetice, astfel încât să favorizeze Asia Centrală, astfel încât să asigure stabilitate și siguranță. Da, acesta e un minim și apoi trebuie să vedem uh, și ce se discută uh, adesea uh, și în contextul evenimentelor tragice de la Paris și să spunem sincer care instrumente de politică comercială pot fi folosite astfel încât să se producă schimbări reale în țările respective. Mulțumesc oricum pentru colaborarea raportorului. Eu o să-i trimit uh, propunerea mea uh, ca să o poată cântări. Thanks very much. Uh, and now on behalf of the Greens, Klaus Buchner. Vă mulțumesc în numele verzilor, domnul Buchner. Mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni. Mulțumesc și eu domnului Borelli pentru un raport bun care, uh, bineînțeles, uh, ne oferă o bună bază de discuții. Sunt mulțumit de expunerea motivelor și anume că trebuie să avem o intensificare a cooperării comerciale, însă ceea ce privește drepturile omului, aș vrea să se meargă chiar mai departe. Aș propune mai mult decât antevorbitorii uh, nu doar că drepturile omului nu sunt respectate în multe dintre aceste țări, dar, în plus, să spunem, în Uzbekistan, exporturile către Uniunea Europeană se fac în așa fel încât uh, nu se respectă drepturile omului. Adică trebuie să schimbăm precondițiile atunci când uh, Vrem să impunem ceva ce pentru noi este o valoare fundamentală. Deci, să încheiem acorduri bazate pe valori comune. Așadar, încă o dată, Asia Centrală, fără îndoială, este foarte importantă pentru noi. Însă, nu putem să um, avem aceste schimburi comerciale pe spezele vieților oameni care lucrează în condiții proaste în acele țări. De aceea trebuie să avem aceste valori în viitoarele acorduri. Și să dăm exemplul Kazahstanului. Pe de o parte avem o colaborare care funcționează, pe de altă parte acolo situația respectării drepturilor omului s-a înrăutățit, ceea ce înseamnă că în acest acord ar fi trebuit să avem un mecanism de supraveghere a respectării drepturilor omului. Și am menționat și Uzbekistanului. Ah, acolo cooperarea cu Organizația Internațională a Muncii s-a îmbunătățit, deci între guvern și Organizația Internațională a Muncii și se pare că s-a reușit eliminarea muncii copiilor. Dar dacă ne uităm mai cu atenție, de fapt nu stau așa lucrurile. Deci să fim atenți la rapoartele oficiale, la știrile oficiale. Munca forțată s-a eliminat parțial, dar asta nu înseamnă că uh, totuși condițiile de muncă sunt complet lipsite de acest element al coerciției. De asemenea, trebuie să fim mult mai atenți decât până acum. Și în Turkmenistan sunt probleme legate de industria textilă care se agravează. Trebuie spus că mă bucur foarte tare de colaborarea pe care am putut să o avem și mă și sper că aici vom uh, reuși ceva bun nu doar pentru economia europeană, ci și pentru drepturile omului și mediul din țările respective. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc. Nu am solicitări din partea FDD sau da? ENF, coordonatorul. Mulțumesc, domnule președinte în legătură cu aceste mize internaționale dar 25 de ani după căderea Uniunii Sovietice, care sunt mizele Europei în Asia Centrală. Este sigur că este o uh, este o zonă pentru Europa, există trei zone de influență, este o zonă la intersecție a influenței Rusiei, Iranului și a Chinei, și mm, aceste modele de influență sunt în continuare foarte prezente și este dificil ca Uniunea Europeană să își dorească să își impună drepturile omului, un model economic și să se asigure că aceste state vor deveni mai democratice. Cred că trebuie să fim foarte atenți la felul în care negociem, în special dacă vrem ca Uzbekistanul și Turkmenistanul să adere la Organizația Mondială a, Comer- Mondială a Comerțului, este o zonă instabilă și trebuie să respectăm influențele din regiune și să nu dorim să uh, uh intrăm într-o confruntare directă cu Rusia în Asia Centrală. Thank you very much. I now uh, give the floor to the Dau cuvântul Comisiei acum domnului Luc Devin, care se ocupă cu Asia Centrală. Mr. Keys, Domnul Keys. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc mult, domnule președinte. Foarte pe scurt să reacționez la comentariile și intervențiile făcute astăzi aici. Da, într-adevăr, Asia Centrală e o regiune de importanță strategică pentru Uniunea Europeană. În primul rând, o să lămurim puțin lucrurile în ceea ce privește investițiile comerciale și rolul Uniunii Europene. Acesta este puțin subestimat, după cum mi-am dat eu seama. Avem un rol foarte important din punct de vedere comercial și al investițiilor în fiecare țară. Suntem printre primii cinci parteneri comerciali, cea mai mare economie Uh, Kazahstanul, acolo suntem principalul partener în ceea ce privește comerțul uh, exterior și investițiile străine. Peste jumătate din investițiile directe străine vin din UE și peste o treime din comerțul lor e cu companii europene. Bineînțeles că există loc și de mai bine și e important să cooperăm mai mult cu aceste țări, să extindem numărul de țări cu care colaborăm și o condiție importantă e ca aceste țări uh, să devină membre OMC și să respecte regulile comerciale internaționale aferente aderării la această organizație. Uh, Kazahstanul și Tajikistanul au beneficiat de asistență în acest sens. În curând vor adera la OMC. Tajikistanul în 2016 am încurajat și Turmekistan și um, Kazahstan să o facă pentru o perspectivă mai pe termen lung. În ceea ce privește apartenența Kazahstanului OMC, considerăm diferite opțiuni de cooperare uh, și cu alte patru țări din Asia Centrală. Ne vom, vom reflecta în continuare la aceste opțiuni. Și în ceea ce privește situația drepturilor omului și eforturile noastre în domeniul comerțului. A fost foarte util uh, rezumatul uh, în legătură cu eforturile făcute de noi de către colega mea Formentini la GSP Plus am primit o solicitare din partea Kyrgyzstanului în mai și vom înainta o propunere Parlamentului în următoarele săptămâni, mai mult ca sigur. pentru a avea un instrument suplimentar de monitorizare a drepturilor omului și a drepturilor muncii. Uzbekistanul. O țară de asemenea foarte importantă la acest dosar și protocolul înainte a fost discutat în primăvară și urmează să fie din nou discutat din câte am auzit în Parlament. Clar că uh, mai rămân multe de făcut, însă totuși s-au făcut deja mari progrese. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii șapte ani, au avut loc mari evoluții. Organizația Internațională a Muncii a confirmat progresele efectuate de autoritățile uzbece. Asta nu înseamnă însă că nu va trebui să ne continuăm cooperarea cu autoritățile din Uzbekistan și cu OIM pentru a avea și alte progrese. În ceea ce privește mediul înconjurător, unele țări sunt mai interesate decât altele în ceea ce privește stabilirea unor angajamente cu UE. Kazahstanul a fost foarte activ, de exemplu, Expoziția din Kazahstan, organizată anul viitor, se va referi la energie. Avem și un capitol energie în SGP Plus cu Kazahstanul. Poate că sunt și alte elemente pe care doresc să le menționeze colegii mei de la SEAE în ceea ce privește drepturile omului. Mulțumesc! Dacă doamna Percusen de la SEAE dorește să intervină, o ascultăm cu mare plăcere. Mulțumesc! Un element important din strategia actualizată introducerea principiului diferențierii, prin care uh, vrem să ținem cont de faptul că fiecare țară dorește să se individualizeze în ceea ce privește relațiile sale cu UE de vom ține cont de, acest, de această atitudine. Și să aduc în vedere două evenimente, numirea ambasadorului Taburean uh, ca trimis special pentru această zonă care promovează coordonarea și relații mai strânse între UE și regiune și în al doilea rând programul indicativ uh, multianual 2014-2020, care are un buget uh, crescut pentru colaborare regională și bilaterală. În domeniul educației, statul de drept și mediu, aici am acordat o atenție deosebită și vrem să intensificăm uh, interacțiunile cu țările din Asia Centrală, în ceea ce privește relațiile economice și comerciale acordăm atenție unui climat favorabil investițiilor și unui cadru juridic stabil, ceea ce nu e cazul peste tot, combaterii corupției, după cum spuneam, și așa cum s-a menționat, corupția este foarte răspândită în toate țările din regiune. Interconectarea cu mediul de afaceri național e important. Acum, referitor la drepturile omului, în unele țări au existat evoluții pozitive, inclusiv reforme legislative și eforturi sporivete pentru a împiedica tortura și pași pentru eradicarea folosirii muncii în rândul copiilor. Însă situația totuși e foarte îngrijorătoare în majoritatea acestor țări și ne accelerăm eforturile în acest domeniu. După cum știți, am structurat un dialog pe această temă cu toate cele cinci țări, prin care evaluăm în mod regulat evoluția situației și eh, de asemenea abordăm cazuri individuale de încărcare a drepturilor omului. Deși uneori aceste discuții sunt dificile și nu întotdeauna au dus la un rezultat concret, sunt totuși valoroase deoarece permit abordarea acestor chestiuni sensibile într-un mod deschis și structurat. Câteva cuvinte în legătură cu delegația noastră acolo. Acestea poartă un dialog uh, regulat și se întâlnesc uh, regulat cu uh, activiști în domeniul drepturilor omului. Avem reuniuni consultative cu activiști din societatea civilă și participăm la seminarii anuale prin care încercăm să ajutăm societatea civilă fără să-i punem în pericol pe activiști. Sprijinim aceste organizații prin instrumentul pentru democrație și drepturile omului și în cadrul inițiativei pentru statul de drept. Organizăm seminarii și conferințe pe teme prioritare pentru toate aceste cinci țări, cum ar fi accesul la justiție, principiul unui proces uh, corect, independența justiției, dezvoltarea profesiilor uh, uh, din domeniul justiției. Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente 24 noiembrie ora 6. Votul aici va fi pe 10 decembrie și credem că raportul va ajunge în plenar în luna martie anul viitor. Acum trecem la punctul 13, încheierea acordului de stabilizare și asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de-o parte, și Kosovo, pe de altă parte. Acordul de stabilizare și asociere a fost uh, negociat de octombrie 2013 și mai 2014, a fost semnat pe 27 octombrie la Strasburg și Parlamentul a primit uh, o cerere oficială din partea Consiliului dar pe 6 noiembrie. Adunarea Națională Kosovară a ratificat acordul deja pe 2 noiembrie, iar AFE, principala comisie, e să adopte o recomandare până la sfârșitul acestui an pentru a permite o ratificare cât mai rapidă din partea Uniunii Europene. Îi dau cuvântul acum raportorului care ne va prezenta proiectul de aviz, domnul Seinfeld Adam. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, acest acord de stabilizare și asociere între UE și Comitatul European Energie Atomice și Kosovo a fost semnat pe 27 octombrie. Trebuie să spunem că după 2 ani de negocieri, Putem vorbi despre o colaborare între ambele țări, atât în ceea ce vrește acordul bilateral cât și cel regional. Principalul obiectiv este să fie consolidate relațiile comerciale, iar principalul instrument este crearea unei zone de liber schimb. De asemenea, se vorbește despre armonizarea legislației în Kosovo, în ceea ce privește uh, introducerea acestor prevederi. De asemenea, se vorbește despre acordarea de anumite privilegii atâta timp cât sunt uh, făcute reformele necesare, uh, sunt create noi locuri de muncă. În actualul context, mai ales în cazul uh, problemelor legate de migrație, s-a discutat de asemenea despre cum ar putea fi oprit exodul populației kosovare către alte state europene. Să ne reamintim că acest acord nu are o influență asupra modului în care țările membre uh, definesc statutul Kosovo. E vorba de un acord pentru întreaga Uniune Europeană. Eu sunt convins E un acord extrem de important, deoarece Kosovo este una dintre țările cele mai sărace de pe teritoriul Europei, o țară cu o populație de 2 milioane de persoane, persoane cărora trebuie să le dăm o mână de ajutor pentru a pune pe picioare un sistem organizat, pentru a putea avea acces la starea de bunăstare. Atât timp cât nu o facem, acești oameni își vor căuta o viață mai bună în alte țări europene, deci trebuie să intervenim. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum lui Nicola Dante de la grupul S&D. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc raportorului și sunt de acord cu ce se spune în proiectul de aviz și anume că Parlamentul ar trebui să-și dea aprobarea față de ratificarea acestui acord de stabilizare și asociere între UE și Kosovo, acord care va lansa o nouă etapă în ce privește relațiile dintre cele două părți. Acest acord de stabilizare și asociere e ultimul acord încheiat cu o țară din Balcanii Occidentali și e primul astfel de acord dintre UE și Kosovo. Uniunea Europeană are relații strânse, uh, relații economice cu țările din Balcani. Serbia și Muntenegru au intrat în faza de preaderare, Macedonia și Albania sunt țări candidate, candidate, în schimb, de celelalte țări sunt considerate ca fiind potențial candidat la aderarea în Uniunea Europeană. În, acord, în acest acord sunt pozitive prevederile privind promovarea normelor europene în domeniul concurenței, a licitațiilor publice, a proprietății intelectuale și a organizării de asociații de consumatori, elemente esențiale ale modelului uh, pieței noastre intern uh, și toate acestea viziunea în perspectiva unei eventuale aderări. Acum, în ceea ce privește uh, măsurile legate de partea politică și instituirea unei zone de liber schimb, aceasta ar putea înlesni dezvoltarea socioeconomică din regiune, ce ar promova stabilitatea. Obiectivul, așa cum se sublinează în decizia Consiliului, este să consolidăm și să extindem relațiile dintre UE și Kosovo fără să ajungem atingere, bineînțeles, uh, poziție pe care au statele membre în legătură cu statutul Kosovo. Uh, îi mulțumesc încă o dată raportorului și sper că acest raport să fie adoptat cu cât mai multe voturi. Vă mulțumesc. Klaus Büchner este celălalt raportor din umbră care mai e în sală de la Veri. Mulțumesc. Domnule raportor, vă mulțumesc. Cred că ați menționat multe lucruri bune, multe pozitiv, aspecte pozitive, dar totuși trebuie precizate câteva lucruri. În ultimii 10 ani, liberalizarea transportului feroviar a fost foarte bun, dar aș fi dorit ca uh, să se ține mai bine de complexitatea reformelor structurale din această țară. În ceea ce privește uh, achizițiile publice, apelurile la uh, licitații publice, trebuie spus că și uh, celelalte firme care sunt din afara Kosovo și au în sediu acolo trebuie să respecte aceleași condiții ca cele din Kosovo. Dacă nu creăm condiții egale, atunci uh, s-ar putea ca firmele europene să prospere și să acest lucru să dăuneze celor locale. Um, de asemenea, uh, economia în general va avea de suferit. Avem îndoieli serioase în legătură cu uh, negocierile referitoare la exporturile exploatarea resurselor uh, naturale, bauxita, de exemplu, este una din puținele industrii care încă mai stă în picioare. Și ar fi foarte periculos pentru Kosovo ca această sursă de venituri să dispară și de aceea suntem clar împotriva acestei măsuri. Și avem și două întrebări pentru comisie. În ce măsură uh, comisia, în ceea ce privește agricultura, s-a gândit bine la ponderea și importanța acestui uh, sector în economia locală. Ce se pregătește concret și ce s-a oferit concret pentru agricultură, astfel încât producția agricolă să fie susținută și mai ales protejată. Am vrea de aceea să știm dacă clauza de protecție din acordul pentru industrie este valabilă și pentru produsele agricole. Domnule, uh, domnule raportor, Cred că se poate ajunge la un rezultat bun și pentru Kosovo, dar și pentru noi. Mulțumesc. Thank you very much. And that... Uh, mulțumesc foarte mult. Ați încheiat pe mm, o notă pozitivă. Mai dorește cineva să intervine? Dacă nu, doamna Broșar din partea comisiei are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește să-i mulțumească Comisiei INTA, mai ales uh, raportorului Adam Seinfeld pentru avizul pozitiv conținut în acest dosar. După cum spuneați, acordul de stabilizare și asociere e un pas uh, cheie pentru o dezvoltare ulterioară a relațiilor dintre UE și Kosovo. E prima relație contractuală pe care Uniunea o încheie cu Kosovo și e ultimul astfel de acord încheiat cu o țară din Balcanii Occidentali. Avantajele sunt nenumărate printre care o aliniere treptată a legislației kosovare față de legislația UE și față de standardele UE. De asemenea, se va da un nou impuls economiei kosovare pentru a atrage investiții și spori uh, calitatea produselor locale. Acordul prevede și recunoașterea reciprocă a calificărilor. Lucrătorii și studenții vor avea de câștigat și, de asemenea, duce la un acces practic imediat al produselor kosovare pe piața europeană. În același timp, sunt uh, luate și măsuri pentru a proteja producătorii locali și pentru a le spori competitivitatea. După cum s-a menționat, perioada de tranziție de 10 ani e cea mai uh, îndelungată prevăzută pentru o țară din regiunea Balcanilor Occidentali. Noi credem că e o perioadă suficientă pentru ca țara, uh, cu ajutorul comisiei și a programelor comisiei să se poată adapta și să își crească uh, competitivitatea. Bineînțeles, pentru asta va fi nevoie de o implicare mm, clară a guvernului, care va avea de jucat un rol esențial, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, consolidarea sectoarelor de piață orientate către exporturi, pentru a crea infrastructurile necesare și pentru a asigura și o calitate sporită a produselor pentru că acestea să poată intra pe piața europeană. Și de asemenea va trebui să fie asigurată funcționarea instituțiilor relevante, cum ar fi Autoritatea pentru Concurență. Și ca să mai menționez două lucruri, vor trebui să se concentreze asupra sprijinului acordat uh, IMM-urilor și, uh, după cum spuneam, să sprijine bunătățirea calității produselor locale. Poate că voi reveni cu informații ulterioare în ceea ce privește agricultura pentru a vă da informații detaliate în legătură cu modul în care Comisia a prevăzut uh, protecția produselor agricole din Kosovo. Dacă vă uitați în detaliu la textul acordului, produsele cele mai sensibile sunt foarte protejate, unele sunt chiar excluse. în ceea ce privește accesul pe piața din Kosovo. Produsele cele mai sensibile se bucură de perioada cea mai lungă de tranziție, prevăzută de 10 ani pentru ca acești producători să se poată adapta și să stabilească legături cu producători locali pentru a face față concurenței. Și mă voi opri aici. Raportorul dorește să reacționeze? Mulțumesc foarte pe scurt, mulțumesc domnule președinte și mulțumesc pentru toate comentariile făcute. Sunt convins că vom reuși să ne încheiem munca uh, pe marginea acestui dosar, acestui acord. Acestea fiind spuse, din experiența avută cu alte țări care au trecut prin acest proces de ajustare, înainte să se uh, pregătească de uh, acordul de asociere sau de aderare, trebuie să vă spun că o perioadă de tranziție prevăzută de 10 ani este mm, destul de îndelungată și ne așteptăm la schimbări uh, pozitive pentru Kosovo. Așteptăm să aibă loc astfel de uh, schimbări. E nevoie de mai multe ori de mai multe generații pentru ca toate acestea să se întâmple. Însă un astfel de acord tocmai asta face stabilește un calendar pentru niște schimbări atât de necesare în această țară. Acest acord e o modalitate de a accelera această procedură. Globalizarea și internaționalizarea afacerilor, legislațiile publice, singura cale de a îți actualiza și moderniza economia atunci când ești o țară subdezvoltată e prin Uh, atrag deja de investiții străine directe, capital străin, care, din păcate, <laughs> nu prea e disponibil în Kosovo, dar nu e vorba aici doar de fluxul de capital, ci și de noile tehnologii și de know-how-ul care e pus la dispoziție. Și asta se bazează, ceea ce spun eu, se bazează pe experiența unor țări care au trecut prin acest proces, inclusiv țara mea de origine, Polonia. Deci nu pot decât să vă asigur că această procedură îi va fi benefică Kosovului. Atrag uh, atenția membrilor asupra faptului că termenul pentru amendamente este destul de scurt, 23 noiembrie ora 12 și dată fiind urgența, sperăm că va fi prezentat în plenară în ianuarie, după încă o reuniune a coordonatorilor. Și cu aceasta trecem la punctul 14, deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia. Așa cum vă amintiți, deschiderea acestor negocieri a fost uh, anunțată oficial pe 13 octombrie cu ocazia unei vizite a comisarei uh, Malmström în Tunisia. Echipa de negociere s-a întâlnit pe 21 și 22 octombrie cu partea Tunis, din Tunisia și pe 22 septembrie am organizat un prim schimb de păreri cu ambasadorul Tunisiei și dată fiind importanța politică a acestor negocieri, a hotărât să redacteze un proiect de rezoluție Uh, unde avem uh, pe doamna raportor Mariel de Sarnez, um, care se ocupă mereu de țările din această regiune și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, deja s-a vorbit despre acest subiect și, așa cum spuneați, nu e un simplu acord de liber schimb, e un acord politic, nu e doar comercial, ci și politic și înțelegem cât e de important ca Uniunea Europeană să fie asociată Tunisiei uh, în dezvoltarea acesteia pentru a o ajuta să își păstreze o anumită stabilitate democratică și politică pe termen lung. Cred că Tunisia se găsește la un moment de răscruce în istoria sa. Acum aproape cinci ani a avut loc Revoluția din Tunisia și uh, tranziția a fost foarte grea, um, uh, consolidarea democrației s-a făcut cu eforturi, nu uităm nici de premiul Nobel acordat quartetului tunisian pentru toate eforturile depuse și în același timp știm cu toții aici că situația e încă foarte dificilă pentru Tunisia și pentru cetățenii săi. Au fost cele două atentate la Sus și Bardo și există și o criză economică destul de gravă criza turismului, bineînțeles, și amenințarea constantă a terorismului. Există de asemenea inegalități între diferitele regiuni uh, și sunt afectați mai ales tinerii din anumite regiuni din Tunisia, care uh, în marea lor majoritate sunt șomeri. Există și problema frontierei cu Libia și a stabilității sau mai degrabă instabilității permanente create acolo și există și problema refugiaților de care nu se vorbește aproape niciodată în Uniunea Europeană. E aproape, uh, sunt aproape 1.800.000 de refugiați uh, sirieni în Tunisia și aceasta duce la multe probleme. Cred deci că e important ca Uniunea Europeană să se ridice la înălțimea așteptărilor. Acest acord de liber schimb e foarte important, cum spuneam, nu e doar comercial, ci și un acord politic care ar trebui să contribuie la crearea unei stabilități pe termen lung în Tunisia. E foarte important să ne gândim împreună la condițiile pentru reușita acestui acord. A, trebuie ca tunisienii să-și însușească acest acord, să fie benefic pentru întreaga economie tunisiană, pentru IMM-uri, uh, și pentru toți cetățenii din Tunisia și de aceea am uh, dorit ca în această rezoluție să am un capitol despre condițiile necesare pentru reuși, reușita acestui acord. Sper să fiu de acord cu colegii. E adevărat că e un acord asimetric. Bineînțeles că trebuie să ajute mai mult Tunisia, fără să dăuneze intereselor noastre, bineînțeles, dar va fi clar asimetric în avantajul tunisienilor. Va trebui să fie un acord progresiv, e foarte important. Trebuie să ne angajăm și să fim alături de ei uh, în tot acest proces și să lăsăm timpul necesar uh, tunisienilor pentru a se adapta la anumite modificări atunci când este nevoie. De asemenea, acest acord ar trebui să fie unul susținut de toți tunisienii. Deci, uh, evident că trebuie să avem transparență și mandatul negociere să fie în domeniul public, dar uh, nu e nevoie numai de mai multă transparență, ci de un dialog permanent între toți cei implicați și de aceea își propune ca între parlamentarii europeni și cei din Tunisia să se poarte pe toată durata negocierilor un dialog, astfel încât să dezbatem uh, Uh, despre ce se întâmplă în cadrul negocierilor și eventual să facem și propuneri pentru îmbunătățirea lor. Cred că acest lucru e foarte important politic, să nu existe această impresie că e un acord negociat undeva uh, departe de societatea tunisiană, de către experți, ci uh, să fie ceva care să-i vizeze. Mi se pare un element cheie pentru reușita acestui acord și o a treia condiție cheie este ca acest acord să uh, fie în beneficiul întregii economii tunisiene, adică să ducă la modernizarea acesteia, să ajute la crearea uh, de investiții mai mari în uh, sectoarele de viitor uh, al tehnologiilor, turismului, energiei, agriculturii bio și așa mai departe, toate sectoarele de domeniile de viitor pe care trebuie să ne concentrăm atenția. Deci insist mult pe acest punct. Cred că se apropie un moment foarte important pentru Tunisia. Acest acord e în interesul tunisienilor și al Uniunii Europene în aceeași măsură și dacă există o țară care a trecut printr-o revoluție pe care chiar trebuie să o stabilizăm, aceasta e Tunisia și cred că societatea de acolo a făcut un efort considerabil pentru a-și întări democrația și acum are nevoie și de sprijinul nostru să fim alături de ei, să-i ajutăm să facă progrese, să aibă o societate mai deschisă, o economie mai modernă și uh, nu putem să nu ne prezentăm la această întâlnire. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, Mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorului din umbră PPE, domnul Ciciu. Ah. Mulțumesc. Îi mulțumesc colegului, uh, doamnei raportor, pentru prezentarea acestui dosar. Noi avem sarcina de a valorifica astfel de acorduri cât mai mult. E clar că trecem într-o perioadă foarte sensibilă. E vorba de situații în care e important să uh, consolidăm instituții democratice, trebuie să avem un anumit par curs uh, de democratizare și e clar că noi nu ne putem permite să nu sprijinim așa ceva. Acordul are o valoare extraordinară, iar noi, PP-ul, credem că punctele 19, 20, 21 și 23 în care se vorbește despre declasificarea mandatului de negociere și dialogul constant între Comisie și Parlament. Sunt niște puncte foarte importante, ca și punctul 22 de altfel. Deoarece trebuie să controlăm situația și să înțelegem în ce măsură pot fi efectuate evaluările, evaluările de impact. E clar că uneori trebuie să ne dăm seama că în unele regiuni sistemul este slăbit, sistem, de exemplu, din regiunea pe care o reprezint eu aici ca politician. Însă asta se va vedea clar în faza succesivă. Cred de asemenea că trebuie citat capitolul energie. E important. Comisia ne-a informat că au loc discuții în legătură cu acest capitol, că de fapt vor fi abordate la cea de-a doua rundă și de aceea rog Comisia ca la aceste negocieri să țină cont de importanța interconectării electrice cu Tunisia. În primul rând pentru a face față cererii de diversificare a surselor energetice și, în al doilea rând, pentru a folosi mai bine sistemele interconectate între Africa de Nord și Sudul Europei și, în al treilea rând, trebuie sporită uh, siguranța aprovizionării cu energie din aceste țări. În ce caz, avizul pe care îl are grupul PPE este un aviz pozitiv. Mulțumesc. Acum mă adresez domnului Manuel Morel, SND. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportor a amintit acest lucru. Acest acord e clar și unul politic, are o dimensiune politică ce nu poate fi negată. În contextul deosebit în care ne aflăm, există, bineînțeles, o nouă rezonanță. Trebuie să reușim să obținem un acord bun și chiar exemplar, așa cum s-a spus. S-a spus acest lucru și de către doamna comisar Malmström. Un acord exemplar va fi în mod cert asimetric și progresiv. Trebuie să fie negociat uh, în spiritul transparenței maxime și în strânsă cooperare cu societatea civilă tunisiană. E un fel de demers al dezvoltării împreună. Pentru aceasta trebuie să arătăm că trebuie să protejăm atâta timp cât e nevoie industria și agricultura tunisiană, care nu sunt gata să intre imediat în concurență directă cu întreprinderile europene, ceea ce pare destul de logic. În al doilea rând să înlesnim transferurile tehnologice dinspre Uniunea Europeană către Tunisia și ceva ce nu s-a spus, pentru că s-a vorbit despre starea negocierilor la care se ajunsese în 2011. Dacă nu, proiectul de rezoluție dă dovadă că această dimensiune politică e foarte importantă și uh, asta în completarea exigențelor comisiei. Totuși, se mai poate îmbunătăți textul. Se vorbește de asimetrie și progresivitate. Uh, subscriu întru totul, uh, sunt priorități foarte importante, dar poate că nu sunt afirmate suficient în partea dedicată agriculturii. Deschiderea completă a piețelor agricole nu e suficientă și cred că ar fi bine să insistăm pentru adoptarea unei uh, pentru o deschidere treptată. Și încă un lucru care nu mi se pare destul de bine explicat în text, în primul rând, uh, societatea civilă din uh, Tunisia e foarte sensibilă la problema achizițiilor publice și textul nu se referă la ele. Și dacă vorbim de asimetrie, cred că ar trebui să fim foarte clari și în această privință. O altă chestiune care merită atenție din partea mea, normele sociale și drepturile sociale. Doamna comisar Malmström a menționat aceste aspecte la Tunis dar eu cred că în text nu se regăsesc destul de mult. Și uh, uh ceva ce va interesa clar Comisia INTA, n-am găsit, dar poate n-am citit eu cu foarte mare atenție, un capitol specific în legătură cu protejarea investițiilor în acest acord. E un lucru care uh, ne preocupă foarte des. Ce se întâmplă cu o eventuală soluție pentru soluționarea disputelor uh, între investitori și stat? Uh, deci, e vorba de un acord care clar are și o valoare politică și simbolică marcată. Mulțumesc! Mulțumim! Mai avem un raportor, domnul Eduard Săran, FNF. ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune că de la sfârșitul lui 2010, de când a căzut regimul precedent, uh, Uniunea Europeană vine în ajutorul unei Tunisii în agonie și se dorește ca din uh, politica comercială să se facă instrument uh, în acest sens, mi se pare deplasat. Am plătit prețul destabilizării Tuniției, uh, care a fost consecință directă a acțiunilor Uniunii Europene și ale Franței și cred că acum agricultura iarăși e victimă a politicii politiciene. Uh, deja au fost efecte ale embargoului rus și acum, încă o dată, agricultorii vor uh, plăti pentru ce se întâmplă cu Tunisia. 35.000 de litri de ulei de măsline uh, nu mai pot fi importați, dar în condițiile în care în Italia și în Corsica avem probleme cu măslinii, și mă îndoiesc că se dorește cu adevărat din partea cetățenilor ca pentru cetățenii acesta să fie un acord exemplar. Cred că concurența uleiului de măsline din Tunisia este apreciată pe piața italiană. Cred că, de fapt, se vede că Uniunea Europeană, de fapt, dorește ca prin aceste acorduri de liber schimb să impună o politică a drepturilor omului care, din păcate, încă o dată va și sacrifica um, o punte importantă pentru agricultura europeană. Mrs. Forenza, on behalf of the GUI. Doamna Forenza? Yeah. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, de fapt, intervin în numele colegului Patrick Leiaric, care nu poate să vină astăzi aici din cauza evenimentelor din Franța. Deci profit de ocazie pentru a transmite solidaritatea față de toți colegii din Franța. Voi citi acum cuvintele colegului Leiaric. Salutăm uh, poziția exprimată în acest raport. Tunisia e într-adevăr importantă dacă ne gândim la relațiile noastre cu zona Magrebului. Întreaga societate din Tunisia trebuie să depășească dificultățile și să construiască o nouă democrație. E important să menținem dimensiunea asimetrică în favoarea Tunisia, așa cum se sugerează în raport. E un punct cheie. Această asimetrie a trebuit să se exprime prin recunoașterea dreptului Tunisiei de a produce produse farmaceutice pentru piețele locale, fără să fie amenințată de proprietatea intelectuală. Uh, protejarea serviciilor publice uh, tuniziene este de asemenea foarte importantă și trebuie menținut dreptul acestei țări la reglementare. Prin urmare, ne dorim ca în acest raport să apară un punct în care să spună că niciun ASD sau mecanism de soluționare a deciziilor între investitor și stat nu ar trebui să fie inclus în, într-un eventual acord viitor. Pentru a avea un acord care să fie benefic pentru societate. Ar fi trebuit să fie mult mai implicate în discuții și sindicatele înainte de a lansa negocierile. De aceea, prin amendamentele noastre, noi vom sublinia existența acestei lacune. E important de asemenea să cerem o pauză în cadrul negocierilor pentru a implica pe deplin societatea și pentru a avea de asemenea o evaluare completă care să țină cont uh, de efectul asupra întregii economii și societăți. Deci e important să avem acces la o astfel de evaluare. Vă mulțumesc, doamna Arena. Uh, mulțumesc, David. Mă alătur uh, colegului Emanuel Morel și aș adăuga doar un lucru ar trebui să putem introduce în rezoluție o precizare în sensul că trebuie făcute studii de impact în Tunisia, dar finanțate din Europa, ceea ce ar reprezenta un sprijin tehnic interesant și care ar permite participarea și a sindicatelor și a societății civile. Așadar, dacă am putea să ne gândim uh, Uh, mai creativ, aceste studii de impact uh, făcute în Tunisia ar putea fi finanțate de, de Europa, lucru care de altfel a și fost solicitat de unele dintre statele membre în Consiliu. Mulțumesc. Mulțumesc și eu și pentru încheiere voi da cuvântul domnului Pireian de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că mă tratați în mod egal cu membrii acestei comisii, dar uh, vreau și să fac și eu câteva observații în legătură cu ce s-a spus până acum. Evident, așa cum am spus și în prezentarea această negociere, tocmai a fost lansată luna trecută uh, la Tunis și uh, continuă eforturi legate de o zonă de liber schimb creată în anii 90 acel acord deja include asimetrie în ceea ce privește comerțul cu produse agricole și deja oferă uh, o liberalizare în două sensuri a comerțului cu produse industriale prin eliminarea tarifelor. Ceea ce ne propunem să facem prin DCFTA uh, cu partenerii tunisieni este să extindem și să adâncim această să aprofundăm această relație ca să permitem integrarea treptată a economiei tunisiene în cea a Uniunii Europene și a pieței noastre unice, aducând în același timp și beneficii la nivel de guvernanță economică mai bună și în ceea ce privește accesul la piețe, care încă nu sunt menționate în acordul de liber schimb actual în vigoare. Trebuie să spun că la comisie se înțelege foarte bine care sunt sensibilitățile uh, menționate de uh, Tunisia în ceea ce privește în special agricultura și serviciile. În cadrul negocierilor avem toate intențiile să ținem seama cum se cade de aceste aspecte și ne vom propune, așa cum ați sugerat și mulți dintre dumneavoastră, să avem o abordare asimetrică și progresivă în ceea ce privește rezultatele negocierii. În această privință, aș spune și că noi sperăm să mobilizăm măsuri de sprijin adecvate pentru a ajuta Tunisia și pe durata negocierilor și în fazele următoare ale implementării acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător și sperăm să uh, vedem și măsuri paralele din, în acest sens din partea statelor membre, precum și din partea instituțiilor financiare europene, BER și BEI în special. Evident, suntem acum la începutul unui drum Uh, pe care îl vom parcurge în următoarele luni și cred că în ceea ce privește transparența, includerea elemente menționate uh, de mai mulți membri ai Comisiei, există într-adevăr din partea Comisiei dorința de a ne asigura uh, că vom avea un proces transparent, de bună calitate și că vom avea un dialog constant cu societatea civilă și din Europa și din Tunisia. <clears throat> Și în reuniunile de luna trecută și pe durata vizitei doamnei comisar Malmström și în săptămâna care a urmat, în evenimentele care au urmat, uh, am avut sesiuni în care a fost implicată și societatea civilă tunisiană și ne așteptăm ca acest lucru să devină o trăsătură constantă a acestui proces ca să cooperăm uh, cât mai îndeaproape și cu autoritățile uh, tunisiene, pentru că unele dintre aspectele ce țin de transparență trebuie organizate, bineînțeles, în comun cu cei din Tunisia. Între paranteze, fie spus, uh, Comisia s-ar bucura să sprijine și să contribuie, așa cum vi se pare util, la orice dialog interparlamentar care s-ar putea stabili cu Parlamentul tunisian. și doar o observație succintă în legătură cu încă două lucruri care au fost menționate. Ne așteptăm să avem și un capitol privind energia negociat ca parte a acestui acord de liber schimb cuprinzător și aprofundat și uh, să avem și un capitol despre achiziții publice și, bineînțeles, și unul despre investiții și, uh, de asemenea, despre dezvoltare durabilă dat fiind că suntem în etapele incipiente ale negocierilor, practic ne ocupăm acum de explicarea ideilor noastre, de explicarea procesului de pregătire care s-a desfășurat în ultimii ani și, bineînțeles, apoi negocierile vor uh, acumula uh, un avânt și o să vă informăm despre progrese. Cred că m-aș opri aici, domnule președinte, și evident vom continua să urmărim cu mare interes această dezbatere și vom mai discuta cu dumneavoastră. Mulțumesc! Bineînțeles că vă tratăm ca pe un egal, așa vă considerăm. Și acum doamna Mariel de Sarnez poate răspunde numele comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, voiam doar să spun că sunt de acord cu uh, intervențiile făcute, multe dintre ele, nu chiar toate. Uh, notre coleg du PPE. Mulțumesc colegului de la PPE care a menționat studiile de impact și evaluările. Acestea apar în text, însă în formă consolidată. Există ideea finanțării de către Uniunea Europeană. Cu aceasta sunt de acord. Trebuie să consolidăm demersurile noastre în ceea ce privește suntem uh, în convergență, cerem publicarea mandatului de negociere în orice caz. În ceea ce privește normele sociale, uh, trebuie să consolidăm protecția investițiilor. Uh, sunt foarte de acord cu amendamentele în acest sens. În ceea ce privește protecția anumitor sectoare și cu deschiderea gradată a produ- pentru produsele agricole, sunt de acord și cu chestiunea consolidării serviciilor publice și cu asociere, cu asocierile pentru societatea civilă. Colegul nostru care a intervenit pentru a spune că unii plătesc pentru alții, lui aș spune următorul lucru. În ceea ce privește uleiul de măsline, exporturile tunisiene sunt la 110.000 de tone și noi producem mai mult de 1.450.000 de tone. Este, uleiul de măsline tunisian este foarte bun, este de bună calitate și sănătos. Este un uh, ulei de măsline foarte apreciat pe piața europeană și uh, în Italia, pentru că uneori uh, îmbunătățește calitatea uh, uleiului italian. Așadar, acum, uh, în situația actuală, să încerci să îi pui pe unii împotriva altora nu este o abordare foarte bună în momentul actual. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, încheiem dezbaterea. Termenul pentru amendamente este 15 decembrie la ora 12, 25 ianuarie votul în comisie și votul în plen va fi anunțat în viitor. Ajungem la punctul 15, schimb de opinii în legătură cu reformarea eh, acordurilor de, acordurilor de acces la piață în uh, cazul statelor care au uh, acorduri de parteneriat cu Uniunea Europeană. invit pe domnul Valesa să își prezinte raportul. Mulțumesc, domnule președinte, aici. Este vorba de o codificare și reformare așa, uh, a, a, a regulamentului de punere pe piață de acces la piață. Este vorba de asigurarea accesului operatorilor economici implicați în, acordul, în, cu state, acordul cu statele ACP care nu au putut să negocieze acordul de parteneriat. Este vorba de susținerea taxelor pentru piețele europene și necesitatea de a și, acest, și semnarea și ratificarea acestor acorduri de parteneriat. Mm, totul depinde de regulamentul pentru accesul la piață din 2007 uh, cu o serie de amendamente. Uh, procesul a introdus o aliniere cu sistemul post-Lisabona de implementare a actelor delegate și amendamentele la anexa 1 care menționează statele acoperite de către aranjamentul accesului la piață. Acest exercițiu de codificare va duce la transparența mai mare și la clarificarea um, textului, precum și la calitate, o calitate mai mare și folosim um, tehnica reformării pentru a introduce uh, Uh, schimbări limitate. Cea mai mare impo- importantă modificare privește o delegare de puteri. Sunt de acord că Comisia trebuie să primească o posibilitatea de a emite acte țintite pentru care să fie aplicabile produselor care originează în Africa de Sud. Este nevoie de aceste prevederi relevante în comerțul UE uh, Africa de Sud, care va fi înlocuit de uh, prevederile acordului uh, inițial. Negocierile au fost încheiate în iulie 2014 și textul a fost uh, pregătit în uh, iulie. Schimbările din articolul 22 au uh, făcut trimitere la articolul 134 din tratatul care uh, pune bazele comunității europene și trebuie să fie eliminat, pentru că acest articol nu mai există după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Avizul Comisiei Jurii confirmă că avizul este o codificare uh, simplă și se limitează la amendamentele menționate pentru a asigura o procedură rapidă de codecizie, recomandarea mea este de a trece mai departe fără schimbări suplimentare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Mai dorește și altcineva să intervină? Știu, în numele propriului meu grup sunt de acord cu punctul dumneavoastră că ar trebui să adoptăm uh, fără întârziere. Dau cuvântul comisiei doamna Estema, dacă dorește să intervină. Nu? Domnul Estema. Nu? Nimeni din partea comisiei? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că comisia împărtășește opinia domnului Valesa că trebuie să trecem cât mai repede la adoptarea acestui raport. Foarte bine. Am amânat punctul 16. Uh, uh, termenul este în data de 24 noiembrie la ora 12. Mulțumim raportorului. Punctul 16 a fost amânat. Diverse Presupun că nu. Următoarea reuniune va avea loc în data de 30 noiembrie la ora 15 și a doua zi la uh, 9 dimineața.